părți au hotărât să lanseze negocieri internaționale conform uh, articolului 99 din Parlament. Acum, în ceea ce privește mandatul uh, de negociere, pe pagina web aveți informațiile și totul va fi publicat în procesul verbal. Conform articolului 69.4 alineatul 2, un număr de deputați sau unul sau mai multe grupuri politice care se întâlnească